reuniunea are loc mâine, joi, 1 decembrie 2011, de la orele 8.30 până la orele 14. Ordinea de zi a fost uh, publicată. Se găsește pe site-ul Parlamentului European. Reuniunea se suspendă.